Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog, luați loc. Declarăm deschisă reuniunea Comisiei pentru Dezvoltare Regională și începem cu adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să vă propun să fiți de acord cu o modificare a ordinii de zi pentru că după publicarea ordinii de zi, Comisia a transmis Parlamentului European un act delegat. Ați fost deja anunțați în acest sens din timp, a fost transmis sub formă de propunere de text în decembrie 2014 și forma finală pe 29 aprilie. E vorba despre chestiuni de ordin tehnic care țin de parteneriatele public-private Parlamentul European trebuie să aprobe acest document sau să prezintă obiecții în plenara din iunie. Comisia va face o scurtă prezentare a actului delegat ca ultimul punct de pe ordinea de zi mâine dimineață. Termenul este 11 mai, la finele zilei, pentru obiecțiile sau solicitările de prelungire a termenului dacă sunteți de acord cu aceste modificări, avem un punct suplimentar pe ordinea de zi pentru mâine și anume această scurtă prezentare făcută de comisie. Acestea sunt modificările. Sunteți de acord cu adoptarea ordinii de zi? Domnul Van Nistelrooy. Thank you very much. In fact, I expected that... Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să fie comisarul prezent aici pentru a răspunde la întrebări pe acest subiect. Ne așteptam ca doamna comisar să vină aici în mai. Așa am înțeles că se va întâmpla. Și dacă vine, va avea suficient timp pentru a ne răspunde la întrebări? Data trecută nu a putut rămâne. A trebuit să plece și eh, deputații n-au primit răspunsuri. Cum i-a aranjat de data aceasta programul are suficient timp? Da, mulțumesc pentru o întrebare. Intenția era ca pe durata reuniunii coordonatorilor să vă informăm. Aveam o hotărârea să discutăm cu doamna comisar, dar oricum pot informa toți membrii Comisiei Regii. Am avut uh, o reuniune cu doamna comisar Crețu, care va participa la reuniunea noastră din iunie. Asta e sigur. Există deja un plan în acest sens, concret, în ceea ce privește calendarul și timpul pe care îl va avea la dispoziție, vom încerca să aranjăm un timp cât mai lung posibil pentru a-i permite să răspundă la întrebări. Deja au rămas întrebări de la reuniunea anterioară, plus apar și noi subiecte de discutat. Doamna comisar, prin urmare, va participa la întâlnirea noastră în iunie. Putem adopta ordinea de zi. Mulțumesc. Continuăm cu următoarele puncte pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal de pe 26 martie. Aveți deja acest proiect verbal în dosarul dumneavoastră. N-am avut o reuniune în aprilie, de aceea procesul verbal este cel din martie, nu din aprilie. Aveți deci în dosarele dumneavoastră acest proces verbal și propun că dacă nu există obiecții pe durata reuniunii de astăzi, să considerăm acest proces verbal adoptat. În ceea ce privește comunicările președintelui, am două comunicări. Mâine avem o serie de voturi la ora 10 dimineața. Vă rog să încercați să fiți aici la timp și să fiți pregătiți cu cartela de vot, pentru că vom avea un vot cu apel nominal mâine. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, mâine la 1.45 avem o primă reuniune a grupului de lucru și o să avem informații din partea reprezentanților Digi Regio pe primul subiect care este menționat în ordinea de zi pentru grupul de lucru. Nu s-a înțeles ce am spus? Poate n-am înțeles eu. Însă, din câte știu eu, este zi de sărbătoare, nu? 5 mai. 25 ați spus. Nu? Mâine, la 1.45, avem o reuniune în grupul nostru de lucru. Aici, da, în cealaltă sală de ședințe. Acestea sunt anunțurile pe care doresc să le fac și trecem acum la următorul punct. Primul subiect, practic, pe care îl abordăm astăzi, orientările Comisiei pentru implementarea articolului 23 din regulamentul privind dispozițiile comune. Aici avem un articol 23 în care se stabilește mecanismul pentru a face legătura dintre fondurile structurale europene și o bună guvernanță economică. Anul trecut, în iulie, Comisia a adoptat o comunicare pe prima parte a celui articol, aliniatele de la 1 la 8, unde sunt stabilite situațiile în care Comisia poate cere unui stat membru să-și reprogrameze o parte a fondurilor. În martie, domnul Blanco Lopez, raportorul nostru, și-a prezentat primele opinii și astăzi prezintă proiectul de aviz. Termenul limită pentru amendamente propun să fie la prânz, marți, pe 19 mai. Deci, marți, 19 mai la prânz. Și vom vota raportul în cadrul reuniunii noastre din iulie. Domnul raportor este aici, domnul Lopez, avem raportor din umbră, domnul Suaj, reprezentant al Comisiei Regiunii, vicepreședinte, este de asemenea aici, pentru a ne prezenta poziția Comitetului Regiunilor după discuțiile care vor avea loc între membrii Comisiei. Domnule Lopez, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că vorbesc în numele majorității colegilor când spun că această comisie, Comisia Regii, trebuie să obțină o aplicare echilibrată și democratică a principiului condiționalității macroeconomice din articolul 23 din regulamentul privind dispozițiile comune pentru fondurile europene. Și aceasta este propunerea raportului pe care vi-l prezint astăzi. În acest sens, am acest obiectiv central și anume participarea Parlamentului European la întreg procesul de reprogramare sau suspendare a fondurilor pe baza dispozițiilor din articolul 23. După părerea mea, participarea Parlamentului European în cadrul procesului de reprogramare și suspendare a fondurilor este principala garanție a democrației pentru aplicarea transparentă, echilibrată și flexibilă a condiționalității macroeconomice. Acest lucru trebuie să respecte principiile de asociere și de guvernanță multinivel și cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității în cadrul măsurilor adoptate. Și anume, având în vedere situația în care se găsesc statele membre și se, regiunile care se confruntă cu adevărate dificultăți socioeconomice, fondurile economice pot să, fondurile europene pot să reprezinte o parte semnificativă a bugetelor acestora. Avem, avem aliniatele 12, 15 și 17 în acest sens. Există o criză gravă pe care am traversat-o și fondurile europene sunt sau au fost practic singurele investiții care au fost efectuate în multe regiuni și în multe zone din Uniunea Europeană. Parlamentul, Comisia și Consiliul lui trebuie să ducă un dialog structurat care să garanteze o coordonare interinstituțională și un flux adecvat de informații pentru întregul pentru întreaga procedură care se derulează pe baza articolului 23. După părerea mea, Parlamentul trebuie cel puțin să fie informat în mod imediat cu privire la orice solicitare de reprogramare sau suspendarea plăților, astfel încât să-și poată prezenta poziția la timp și în forma adecvată pentru a putea fi luată în considerare de către Comisia Europeană, de la care cerem o prezentare a situației în mod corespunzător. Solicitările care se regăsesc în raport în ceea ce privește rolul Parlamentului European în cazul um, reprogramării sau suspendării plăților, pe care le găsiți la punctele 24 și mai departe, cer deschiderea spre o dezbatere și o articulare mai precisă pe baza modificărilor prezentate și a compromisurilor la care putem ajunge în următoarele săptămâni cu restul grupurilor, pentru că acesta este un subiect care, după părerea mea, necesită consensul tuturor grupurilor. Apoi, pe lângă această chestiune centrală, în raport se cere Comisiei informații suplimentare în ceea ce privește impactul mecanismelor macroeconomice asupra dezvoltării regionale și cu privire la interacțiunea dintre cadrul guvernanței economice europene și politica europeană. De asemenea, dorim informații cu privire la modul în care politica de coeziune contribuie la aplicarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară și la recomandările care vin din partea Consiliului, la liniatul 6. Comisia, împreună cu statele membre, trebuie să facă o analiză a tuturor opțiunilor disponibile pentru aplicarea dispozițiilor de la articolul 23 și cerem de asemenea să se spună cum, în mod concret, se vor lua în considerare principiile orizontale ale regulamentului și cum se va acționa în strânsă cooperare cu statele membre pentru a vedea care este impactul la nivel regional și local a măsurilor care vor fi întreprinse pe baza articolului 23. Și în final, uh, un raport referitor la impactul și rezultatele obținute atunci când aplicarea articolului 23 va avea loc, specificând invențiile și programele respective și în ce măsură acest lucru a avut un impact asupra creșterii și în ce măsură aceste investiții au fost competitive. Acestea sunt niște elemente semnificative, după părerea mea, în acest raport. Toate sunt prezentate dintr-o perspectivă critică al instrumentului pentru condiționalitate macroeconomică, lucru cu care majoritatea membrilor acestei comisii sunt de acord, așa cum am văzut uh, o, cu ocazia primului schimb de opinii pe acest subiect. Textul acestui proiect de raport este unul echilibrat, după părerea mea, și având în vedere imposibilitatea de a modifica sau elimina articolul 23, dorim să ajungem la aplicarea cât mai justă și mai democratică posibilă a acestuia. Suntem de acord cu tonul dur și critic în ceea ce privește macrocondiționalitatea care vine din partea Comitetului Regiunilor. Așa cum ne-a spus doamna președintă, de altfel vom avea ocazia să ascultăm această poziție a Comitetului Regiunilor din partea reprezentantului CEOR. În orice caz, trebuie să fim încântați de abordarea prudentă a Comisiei și de intenția sa de a limita la maxim aceste proceduri de reprogramare și suspendare necesare pe termen mediu în cazul programelor și acordurilor de colaborare adoptate în perioada actuală, având în vedere că aici s-au luat în considerare recomandările specifice pentru fiecare țară și recomandările relevante ale Consiliului. Există aspecte care, eh, având în vedere că raportul este limitat, nu au fost eh, abordate așa cum aș fi vrut. O să le reiau în amendamente pentru a ne asigura că aceste reprogramări și suspendări reprezintă o soluție de ultim resort a unui sistem care ajută la îmbunătățirea executării și utilizării acestor fonduri uh, pentru a îmbunătăți situația fără a prezenta riscuri pentru politica de coeziune. Aș vrea să-mi prezentați părerile dumneavoastră, sugestiile, pentru că eu rămân deschis pentru a le asculta și pentru a avea un dialog pe baza amendamentelor care uh, pot fi depuse până în ziua în care raportul va fi votat. Mulțumesc, doamnă președință. Mr. Blanco. Mulțumim uh, foarte mult, domnule Blanco Lopez. Acum raportorii din umbră, începând cu domnul Polciac, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Mai întâi, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru că ne-a prezentat uh, textul raportului. Domnul Blanco Lopez ne-a prezentat un raport pe care eu îl consider unul de calitate și critic, ceea ce e un lucru bun. Pentru că e ceva care corespunde cu poziția Parlamentului European în legătură cu articolul 23 și posibila lui aplicare. Ce trebuie să spunem este că e un articol care nu s-a aplicat încă, dar Comisia ar putea să propună o decizie de reprogramare, Consiliul ar trebui să se pronunțe chiar și în ce privește suspendarea de sume nu pentru că a existat o încălcare a unor dispoziții, ci pentru că anumite condiționalități macroeconomice nu au fost îndeplinite, de exemplu. Eu consider că domnul Lopez a ținut cont de toate comentariile colegilor exprimate la ședința din luna martie. Există unele aspecte care mai trebuie modificate sau îmbunătățite, dar personal Vreau să spun că această propunere este de calitate. În ce privește unele aspecte suplimentare, cum ar fi punctul 6, nu, se corectează vorbitorul, punctul 8, în legătură cu acordurile de parteneriat, consider că aceste acorduri și programele operaționale, anumite recomandări specifice pe țară ar putea recurge și la alte instrumente care să permită Comisiei să facă ceva în legătură cu programele care nu respectă anumite cerințe orizontale sau condiții prealabile. Să spunem, până astfel de situații în care ar fi nevoie de o reprogramare, ar fi doar în situații excepționale în punctul 11 acum, legat de povara administrativă excesivă, stabilește excepție de la legislația cu privire la fondurile pentru perioada 2014-2020 ca și o întârziere în legătură cu cadrul financiar multianual și un proces de programare care întârzie implementarea EFSI. Iată de ce cerințele de reprogramare în astfel de condiții în care condiția are anumite limite de capacitate, ceea ce înseamnă că și capacitatea dialogului structural e limitată. Domnul Lopez a menționat acest lucru care amenință politica de coeziune ca atare, ca și implementarea la timp. La punctul 17. Aplicarea principiului proporționalității. Să nu uităm că dacă nu sunt respectate angajamentele statelor membre, asta nu înseamnă că nu dau dovadă de suficientă disciplină, pot fi și alte motive. Să zicem că nu le puteau avea sub control dacă se produc catastrofe naturale. Ar trebui să se reflecte și aceste aspecte. Apoi, în legătură cu punctul 19, care se referă la furnizarea de informații. Cred că s-ar putea modifica în ce privește schimbul de informații. Anumite instituții europene care au acces la informații <clears throat> s-ar putea menționa de asemenea abordarea sau accesul uh, statelor membre la aceste informații. Și statele membre trebuie menționate, pentru că dacă nu le menționăm aici, cred că ar fi o greșeală. Iar în ce privește rolul Parlamentului European, punctul 24, de la 24 la 28 în raport, cred că ar fi mai bine dacă menționa concret și comisia noastră parlamentară de dezvoltare regională și eventual și Comitetul Regiunilor, de ce nu? Încă o dată, această propunere e foarte bună și aș vrea să-i mulțumesc autorului, domnul Blanco Lopez, și mă bucur că am putut să cooperez cu el și aștept cu nerăbdare alte comentarii în discuția noastră. Mulțumesc. <coughs> Mulțumim, domnule Polceac. Acum, doamna Tomașici. Hvala lijepa. Čestitam izvjestitelju Lopez. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Aș vrea să-l felicit pe domnul raportor pentru acest raport excelent care prezintă imaginea generală a unor recomandări utile cu privire la buna guvernanță economică. Raportul sublinează de asemenea un alt aspect important și anume că deciziile de reprogramare sau suspendare a plăților legiferate de articolul 23 trebuie să fie pe deplin justificate <clears throat> pentru a asigura transparența și controlul la momentul adecvat. Investițiile de coeziune în perioada 2014-2020 vor fi utilizate ca sprijin pentru politici promovate de statele membre și care corespund cu orientările integrate și programele naționale de reformă. Obiectul principal rămâne implementarea recomandărilor Consiliului și, desigur, evitarea unor politici fiscale și economice nedurabile. Fondurile europene structurale și de investiții au importanță deosebită pentru a asigura investiții în creștere economică și locuri de muncă din regiunile Europei. De ce Comisia trebuie să implementeze articolul 23 pe linia principiului proporționalității și să țină cont de situația reală din țările și regiunile în cauză. Aceste țări și regiuni <clears throat> se confruntă cu dificultăți socioeconomice iar fondurile de investiții reprezintă o parte semnificativă din uh, investițiile totale. O reprogramare frecventă ar putea să submineze previzibilitatea și ar fi și în detrimentul stabilității și credibilității acordurilor de parteneriat. Ar putea să ducă și la sancțiuni nedrepte pentru autorități locale și regionale. Aceste autorități uh, joacă un rol important în economia europeană, reprezintă 33% din uh, fondurile publice. Iată de ce fac un apel la Comisie să efectueze valoarea preliminară cu privire la impactul măsurilor propuse de articolul 23, care se facă în viitorul previzibil și să se includă cu cooperarea statelor membre. Mulțumim. Acum domnul Van Miltenborg. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mai întâi aș vrea să <clears throat> prezint scuze raporturilor din umbră. Domnul Ren s-a înapoiat la viața politică internă după alegerile din Finlanda. În ce privește proiectul de raport, aș vrea să subliniez una dintre prioritățile ALDE la negocierile cu privire la regulamentul dispozițiilor comune la sfârșitul lui 2013, în special în legătură cu articolul 23. sigur că noi credem că o guvernanță economică solidă și utilizarea fondurilor structurale nu sunt concepte contradictorii, pot să coexistă. Pe de altă parte, am dorit să vedem aplicarea articolului 23, să nu submineze implementarea politicii de coeziune și să nu creeze riscuri pentru potențialii solicitanți de fonduri structurale sau beneficiari de fonduri structurale. Privind în trecut, a fost greu să se ajungă la un acord în legătură cu dispozițiile comune, regulamentul de resort, mai ales în ce privește conceptul de condiționalități macroeconomice. Consiliul a justificat, uh, comisia avea păreri diferite și chiar la Parlament au fost diverse păreri. Până la urmă s-a ajuns la un compromis care poate că e departe de a fi perfect, dar desigur că e nevoie întotdeauna de un anumit echilibru. Dacă ne uităm acum la raport, o să avem o atitudine foarte critică Considerăm că articolul 23 cu privire la condiționalitatea macroeconomică e necesar și am spus deja și înainte la ședința de comisie. Cum se spune în engleză, vezi că de bună e prăjitura doar când încep să o mănânci? Trebuie să vedem cum se aplică acest acord, acest articol. Dacă ne uităm acum la raport, paragraful 14, unde se spune că noi, Comisia Regio, nu acceptăm că incapacitatea de a se ocupa adecvat de probleme macroeconomice la nivel național, pot să penalizeze autoritățile subnaționale. Desigur, aceasta e esența condiționalității macroeconomice. Ne place sau nu, dacă ne confruntăm într-un stat membru cu lipsa unei guvernanțe economice solide și desigur că în acest sens sunt de acord că articolul 23 se va aplica în ultima instanță, nu e ceva se facă cu ușurință de către comisie, consecința va fi că autoritățile subnaționale vor avea de suferit în poziția financiară și posibilitatea de a face anumite investiții. Așadar, ne vom gândi la eventuale amendamente care să corespundă cu poziția anterioară a grupului ALDE și le vom trimite domnului raportor, căruia desigur că aș vrea să-i mulțumesc pentru toate eforturile depuse. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Nu văd, <clears throat> nu văd pe doamna Martina Anderson, nu știu dacă e prezentă. Se pare că nu. Și dar continuăm atunci cu doamna Vana. Mulțumesc, doamna președinte. Scuze din partea raportorului din umbra al verzilor. Știți că verzii sunt împotriva condiționalității macroeconomice, pentru că noi considerăm că nu e necesară și un instrument uh, excesiv care face mai mult rău decât bine dacă se aplică, dar vrem să felicităm pe raportorul acestui raport pentru că e o bază foarte bună pentru discuții, de o calitate politică deosebită, prezintă echilibrat, mod rezonabil caracterul disciplinar al posibilității de a aplica această condiționalitate macroeconomică cu nevoie de a asigura implementarea lină a fondurilor europene structurale și de investiții. Iată de ce e bine să discutăm acest subiect. Desigur că avem unele propuneri suplimentare de formulare, de exemplu, nevoia de a insista mai mult pe condiționalitatea macroeconomică drept instrument de ultimă instanță și <clears throat> sarcina probei să revină comisiei, o abordare proporțională și să reamintim că în caz de reprogramare Comitetul de monitorizare al programului operativ <clears throat> trebuie să se implice ca în orice altă uh, situație de reprogramare. Concluzie, sperăm că raportorul va continua cooperarea cu raportorii din umbră ca și până acum și credem că vom putea depăși obstacole care mai rămân. Și încă o dată felicitări pentru întregul raport. Mulțumim, doamna Damato. Mulțumesc, doamna președintă. Ca și ceilalți colegi, vreau să-i mulțumesc domnului Blanco Lopez pentru uh, raport, pentru că abordează un subiect foarte controversat, abordat uh, încă din mandatul anterior macrocondiționalitatea. Am spus că îmi pla- mi-ar plăcea să văd care sunt propunerile care pot veni din partea colegului și am citit foarte atent raportul. Și cum am mai spus, este evident că articolul 23 preocupă uh, majoritatea forțelor politice reprezentate aici. Prin urmare, primesc favorabil solicitarea colegului nostru în ceea ce privește respectarea principiilor subsidiarității și eh, proporționalității, punctele 15 și 17, precum și 14, unde se respinge principiul conform căruia capacitatea la nivel național de a rezolva deficitele eh, macroeconomice pot penaliza autoritățile locale și, prin urmare, pot pune sub semnul întrebării politica de coeziune. O posibilă reprogramare ar penaliza în mod injust autoritățile locale și regionale care nu sunt responsabile de uh, cheltuielile publice exagerate și care adesea sunt obligate prin uh, Constituție să-și echilibreze bugetele. Comisia Europeană, în cel de-a șaselea raport, a recunoscut că creșterea datoriei provine în mare parte din activitatea autorităților centrale și ar fi paradoxal să pedepsim, să pedepsim autoritățile regionale pentru ceva ce n-au făcut. Datele menționate în raport uh, se referă la observații din care pot deriva propunerile Comisiei pentru reprogramare și bazele procentuale pentru impozitare pentru statele membre. Toate aceste informații ar trebui să ne facă să ne gândim la politicile riscuri care ar face legătura dintre coeziunea macroeconomică și buna guvernanță. Și vreau să spun și aici cred că sunt de acord cu și majoritatea colegilor, vreau să spun deci faptul că în orientări nu se menționează deloc rolul Parlamentului în acest posibil proces care rezultă din articolul 23, e ceva ce trebuie înfierat. Uh, Colegul nostru a făcut un raport foarte bun, dar sper că între întâlnirile cu raportorii din umbră și amendamente va fi luată în considerare și necesitatea de a menționa și aici, în acest raport, importanța revizuirii clauzei privind investițiilor și anume posibilitatea de a exclude investițiile regionale și naționale din calcularea deficitului. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumim. Acestea erau contribuțiile din partea raportorilor din umbră. Acum domnul Uștinaru dorește să ia cuvântul. Yes, thank you very much, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc dragului meu coleg, domnul Blanco Lopez, pentru proiectul excelent și sunt uh, convins că după ce se includ atât de multe idei înțelepte care au fost menționate de raportorii din umbră, se va contribui <clears throat> cu consecvențe pe aceeași linie cu modul în care Comisia noastră Rege a făcut ce anul trecut când a adoptat și a finalizat negocierea. De fapt, nu anul trecut, ci în 2013 fundamental aici e faptul că în mod explicit a menționat că orice suspendare este o măsură de ultimă instanță care poate fi adoptată de către Comisia Europeană, lucru care trebuie să se facă cu deplină transparență, <clears throat> cu implicarea Comisiei Regii, cel puțin a Parlamentului, deși e ceva fundamental, pentru că <clears throat> așa cei doi coraportori, Lambert, Stanislav și Constanțe, au Hmm. formulează regula cu privire la condiționalitatea macroeconomică. Aici e important să există acest spirit de a preveni suspendarea, pentru că atunci când se penalizează guvernele centrale pentru condiționalități macroeconomice, de fapt, cei care plătesc uh, factura sunt cei din regiuni. Și angajamentul și spiritul politic de coeziune este ca niciodată să nu se penalizeze regiunile Iată de ce prevenția e fundamentală și pe aceeași linie aș invita comisia să se gândească la ideea că orice decizie care se ia în legătură cu suspendarea să fie imediat verificată o dată de două ori pentru a preveni acumulările, efectele cumulative de condiții care pot să facă comisia să propună să se suspende banii. E mult mai bine să se prevină, ceea ce înseamnă să se ocupe de probleme la momentul potrivit, să nu lase regiunile să persiste sau autoritățile de management de la nivel central sau regional să persiste, pentru că erarea umană este perseverare, este diabolicum. Și în fine, se pare că vom reitera nevoia de îmbunătățire a capacității administrative și instituționale autorităților de management centrale și regionale, pentru că răspunsul pentru o mai bună cheltuire de prevenirea erorilor și greșelilor, care într-o manieră cumulativă pot să impună suspendările, sunt de a avea o bună capacitate administrativă și instituțională ca să ne asigurăm că de la proiectarea proiectului până la implementare există eficacitate, există un impact pozitiv și sunt condiții care să ceară continuitatea implementării proiectelor. Și doar mai puține cazuri să se confrunte cu suspendările. Mulțumesc și încă o dată felicitări pentru proiect și o să fiu gata să cooperez cu dumneavoastră și împreună cu ceilalți ca să avem uh, un raport cât mai bun care să ajute și Comisia în activitatea ei. Mulțumesc. Președinte, mulțumim și acum doamna Letici. Uh, I would like to start... Mulțumesc. Buna guvernanță economică este o condiție prealabilă pentru uh, succesul politicii uh, regionale. Prin urmare, nu cred că putem trata în manieră separată autoritățile locale și cele naționale, pentru că până la urmă sunt cu toate în aceeași oală. Deci, trebuie să luăm în, în considerare importanța bunei guvernanțe economice și trebuie să încercăm și prin politica de coeziune să sprijinim, să promovăm buna guvernanță economică. Aliniatul 8 uh, de la considerațiile generale mă interoghează pe mine. Aici se spune că acordurile de parteneriat și programele adoptate în actuala perioadă de programare au ținut cont de recomandările specifice fiecarei țări. Lucrul acesta este foarte important. Pe baza acestei uh, afirmații, în restul raportului ați spus că reprogramările trebuie să fie evitate, pentru că deja recomandările specifice fiecarei țări au fost uh, Uh, inclusă în acordurile de parteneriat. Vreau să vă întreb dacă asta se întâmplă într-adevăr și în realitate. De ce întreb asta? Pentru că am analizat câteva acorduri de parteneriat, câteva programe operaționale și, sinceră să fiu, nu am găsit legătura dintre acestea și recomandările specifice fiecarei țări. Și nu mi-am dat seama cum anume statele intenționează să financeze recomandările date uh, de către Comisie, respectiv Consiliu, prin intermediul acestor uh, programe operaționale. N-am văzut în programele operaționale nici un fel de uh, trimitere spre recomandările specifice. Prin urmare, noi am putea cere comisiei să ne ofere o analiză și să ne explice cum anume monitorizează legătura aceasta care ar trebui să existe într-adevăr. Dacă într-adevăr această legătură există și în realitate, atunci reprogramarea trebuie evitată. Mulțumim. Urmează domnul Hetman. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc domnului raportor. Raportul său este unul da, de dreptul excelent. Articolul 23, așa cum arată el în momentul de față, pare acceptabil. Asta nu înseamnă însă că nu implică și riscuri. După cum bine au subliniat antevorbitorii mei. De altfel, și raportorul uh, vorbește în raport despre aceste riscuri inerente. Dar, în general, recomandările Comisiei sunt rezonabile și, de asemenea, corecte. Trebuie să ne asigurăm că posibilitatea de a negocia cu Comisia Europeană este garantată, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare și maniera de punere în aplicare a modificărilor. Trebuie să ne asigurăm că aceste negocieri pot avea loc. E important ca toată lumea să se poată așeza la masa negocierilor și să discute, practic, modificările propuse. În același timp, uh, sunt de părere că Comisia nu trebuie să aștepte până în ultima clipă dacă are motive să creadă că o reprogramare este necesară. Dacă motivele acestea apar, atunci Comisia Europeană ar trebui să atragă actorilor implicați uh, atenția asupra acestui subiect. Cred că și raportorul vorbește despre asta, dar eu consider că trebuie să subliniem și mai bine importanța politicii de coeziune, dată fiind criza cu, pe care începem să o lăsăm în urmă. Fondurile structurale și politica de coeziune împreună au fost un fel de perinuță pe care am reușit să, pe care am reușit să o oferim statelor membre în această perioadă de criză. Datorită celor două elemente, investițiile publice și private din statele membre au uh, continuat să fie efectuate. Dacă e să se implementeze, să se pună în aplicare acest uh, mecanism de reprogramare, atunci uh, cred că toți actorii trebuie să fie luați în considerare și, de asemenea, uh, specificitatea regiunii în cauză trebuie să fie luată în considerare. Pentru că există mari diferențe între regiunile Uniunii Europene atunci când vine vorba de aportul lor la PIB. În final, dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu raportorul care spune că din moment ce Parlamentul a participat la crearea acestor proceduri, ar trebui să fie implicat și în discuțiile ulterioare. Doamna președinte, domnule O'Reilly, am numele dumneavoastră, vreau însă să-i dau cuvântul mai întâi de toate domnului Polcec, care vrea să reacționeze la cele spuse. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte foarte pe scurt. Doamna Malechici a vorbit despre asta și văd că și antevorbitorul meu. Este vorba despre penalizarea regiunilor. În multe, regi- în multe state, regiunile sunt relativ independente din punct de vedere al uh, finanțării. Deci, autoritățile locale și regionale din uh, Republica Cehă nu sunt uh, implicate în crearea, în creșterea uh, datoriei publice. Și tocmai de aceea spun că astfel de măsuri restrictive, dacă ar fi folosite de către comisie, ar avea efecte negative asupra municipalităților, asupra regiunilor și nu mai există alte instrumente la dispoziția noastră pentru a rebalansa situația. E clar că regiunile nu ar trebui să fie responsabile pentru datoria generală. În Grecia, spre exemplu, guvernul încearcă să folosească banii regiunilor. Iată, asta se întâmplă acolo. Domnul Van Nistelrooy, doriți să interveniți? Vă mulțumesc. Da, vreau să îl felicit și eu la rândul meu pe domnul raportor. Dacă ne amintim dezbaterea purtată în ultimul mandat, atunci ne dăm seama că, de fapt, aici este punctul spinos, acesta este punctul esențial, acesta este subiectul care generează tensiuni. Și tocmai de aceea Comisia Regii trebuie să decidă cum anume vrea să procedeze pe viitor. La articolul 14 se vorbește despre incapacitatea statelor naționale de a rezolva la nivel național problemele macroeconomice. Dacă vorbim despre incapacitate, trebuie să ne întrebăm de unde vine această incapacitate. Uh, incapacitatea presupune ajutor, dar dacă nu există voință, dacă nu se dorește uh, atingerea pieței muncii, atunci poate că, de fapt, lipsa de voință este, este problema. Și mai este un punct important, punctul 27. Comisia Regii trebuie să aibă o imagine de ansamblu asupra uh, recomandărilor specifice, apoi asupra propunerilor de reprogramare și, prin urmare, Comisia Regii trebuie să aibă și posibilitatea de a reacționa la cele propuse. Pentru a face toate acestea avem nevoie de un fel de raport anual un raport anual care ne-ar putea permite să ne asumăm o poziție în ceea ce privește aplicarea articolului 23. Deci nu cred că aș cere prea mult sau am cere prea mult în cazul în care am spune comisiei că avem nevoie de acest raport anual. Cred că cam asta vreau să vă spun. Acestea erau punctele importante. S-a discutat despre subiectul acesta și la Comisia Econ. cum, s-a vorbit despre cum anume poate fi aplicat semestrul european. Și până la urmă discuția a sunat la fel ca și cea pe care o purtăm acum. E minunat uh, să negociem regulamentele uh, și în cursul negocierilor am spus întotdeauna că trebuie să vorbim despre prevenție, despre mm, dezbateri continue despre măsuri uh, de reprogramare. Până la urmă despre asta e vorba aici. Dar când vine vorba despre reprogramarea și suspendarea plăților, s-au mai inclus și o serie de alte aspecte care ar putea duce la evitarea până la urmă um, punerii în aplicare a instrumentului acestuia ce vizează suspendarea plăților. Până la urmă, e vorba aici și despre politica Parlamentului European. Am inclus, am integrat în text o mulțime de măsure, măsuri de siguranță, astfel încât uh, această ultimă instanță să nu apară până la urmă. Am, am inclus aici o serie de airbag-uri care pot fi folosite, care se pot declanșa. Deci, până la urmă, am reușit să ne uh, asigurăm că suspendarea plăților nu poate surveni chiar așa de rapid. Dar, până la urmă, o analiză din partea Comisiei nu ar fi uh, anuală, nu ar fi deloc rea. Doamna președinte, mulțumesc. Nu mai văd alte persoane care să dorească a interveni. Domnul Val Carcel. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu nu doar că sunt de acord cu ceea ce ne spune domnul raportor și folosesc ocazia pentru a-l felicita din suflet și subscriu pentru că timp de 19 ani am fost uh, președintele unei regiuni. Am condus autoritățile regionale, după care am devenit membru al Comitetului Regiunilor, unde am criticat foarte dur tot ceea ce ține de această condiționalitate macroeconomică. Prin urmare, nu pot decât să fac ceea ce fac acum, și anume să-mi exprim convingerea totală că avem de-a face cu un raport care este scris cu bună credință, este un raport care, într-un fel, redă sentimentul și dorințele acestui Parlament. Așa că mult succes, eu sunt în totalitate de acord cu el, pentru că, încă o dată, este absolut adecvat și vine la momentul potrivit. Felicitări! Thank you. Thank you very much. I... Mulțumim foarte mult. Nu cred că mai dorește cineva să intervină. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Suaj Domnia sa reprezintă Comitetul Regiunilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, sunt raportor pentru uh, Comisia Coter de la Comitetul Regiunilor. Am uh, adoptat un uh, raport pe tema aceasta, un raport care s-a bucurat de an, uh, unanimitate. Mai întâi de toate vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru calitatea raportului uh, său, textului său, dar vreau să-i mulțumesc de asemenea și pentru disponibilitatea de care a dat dovadă de a ne întâlni, de a discuta cu noi. Și văd că a ținut cont de comentariile noastre, mai puțin asupra unui punct, lucru care însă a fost amintit de domnul Valcarcel și, și anume în noi ne opunem uh, conceptului de condiționalitate macroeconomică, dar uh, până la urmă, iată, această condiționalitate a fost inclusă în legislație, prin urmare e rolul nostru acum de a ne asigura că acest instrument funcționează cât mai bine cu putință. Am uh, atras atenția asupra unor aspecte care, din punctul nostru de vedere, sunt foarte importante. Uh, în uh, raportul nostru. Acest instrument al condiționalității macroeconomice trebuie să fie cu mare atenție pus în aplicare. Eu sunt președinte al uh, Asociației Regiunilor Franceze, prin urmare, iată, sunt conștient de nevoile regiunilor și uh, am uh, spus, tocmai în această calitate a mea, uh, din nou și din nou, am spus-o și pe când eram membru al Parlamentului European, și anume, am spus că avem nevoie de stabilitate, iar condiționalitatea macroeconomică ar putea genera instabilitate la nivelul uh, gestiunii fondurilor structurale. În al doilea rând, trebuie să fim de asemenea atenți la reprogramări. Reprogramarea în sine este o idee Uh, formidabilă în contextul de față. Suntem în 2015, doar câteva programe operaționale au fost lansate. Franța, spre exemplu, un mare stat european, a folosit doar un, 1% uh, dintre fondurile alocate până în momentul de față. Deci, uh, din punct de vedere teoretic, reprogramarea ar putea fi inteligentă, dar în practică Uh, acumularea uh, întârzierilor, uh, povara birocratică, toate implicate de reprogramare ar putea să se dovedească a fi dezastroase. În al treilea rând, și s-a mai spus lucrul acesta, dar și noi îl subliniem, Uh, macro, condiționalitatea macroeconomică trebuie neapărat să implice și Parlamentul. Parlamentul European este de asemenea legiuitor și nu poate fi exclus din acest proces. Adeseori, și am spus asta în trecut, uh, Uh, politicienii la nivel local nu corespund neapărat la uh, majorității de la nivelul național și, prin urmare, e nevoie de un intermediar, un intermediar care să poată contribui la purtarea dezbaterilor și acest intermediar este Parlamentul European. În al cincilea rând, Comitetul Regiunilor are deja măsuri de evaluare, are uh, deja instrumente de analiză pe care le pune la dispoziția dumneavoastră cu privire la ceea ce a fost pus deja în aplicare sau ce poate fi pus în aplicare. Deci aceste instrumente, aceste rapoarte ale noastre pot fi puse la dispoziția dumneavoastră. În ceea ce privește clauza de investiții, noi suntem uh, într toți într o totul de acord cu această clauză. Orice fel de instrument care permite regiunilor să investească este pe placul nostru. Încă o dată vreau să mulțumesc Comisiei uh, Regii și de asemenea raportorului și stăm la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Sper că vom continua să cooperăm la fel de bine și pe viitor cu Comitetul Regiunilor. Acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Von Bresca. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport. Salutăm uh, faptul că în raport uh, este menționată atitudinea precaută asumată de către Comisie în explicațiile sale cu privire la aplicarea articolului 23. Am spus uh, din nou și din nou că noi, Comisia Europeană, preferăm stabilitatea reprogramării frecvente. Bine, acestea fiind spuse, dați-mi voie să fac un comentariu de ordin general. Reprogramarea nu este ceva excepțional, se întâmplă din nou și din nou. E chiar normal ca într-o perioadă de punere în aplicare de 10 ani, 10 ani care implică uh, priorități uh, schimbătoare, deci e normal ca într-o astfel de perioadă reprogramarea să fie posibilă singurul lucru pe care îl aduce, uh, singurul lucru nou pe care îl aduce articolul 23 în ceea ce privește reprogramarea este Uh, elementul de inițiativă pe care și îl asumă Comisia Europeană. Comisia Europeană are dreptul să ceară unui stat membru să reprogrameze, dar asta se întâmplă doar dacă există recomandări specifice fiecărui, fiecarei țări care justifică o concentrare a fondurilor europene uh, asupra unui obiectiv in, in, identificat în aceste recomandări specifice. Deci, până la urmă, sarcina probei revine comisiei. Comisia trebuie să justifice orice fel de solicitare de reprogramare. Și chiar în astfel de cazuri, statele membre și regiunile au dreptul să decidă care anume sunt instrumentele pe care le vor să le folosească pentru a uh, transpune în realitate recomandarea specifică. Deci noi lăsăm statele membre și regiunile să decidă care sunt măsurile care trebuie să fie modificate ca urmare a solicitării de reprogramare. Dați-mi voie să fac și câteva comentarii specifice asupra unor subiecte menționate de către antevorbitori în cursul dezbaterii de astăzi primul lucru care se referă la punctele 6, 8, 24, etc., este vor, uh, se referă la informațiile suplimentare pe care Comisia ar trebui să le furnizeze cu privire la maniera în care recomandările specifice vor fi puse în aplicare în noua generație de programe. Vreau să vă anunț astăzi că în cursul anului vom uh, lansa un studiu uh, complex care ne va permite să stabilim cum anume recomandările specifice sunt, uh, sunt uh, susținute, uh, sunt transformate în realitate prin intermediul programelor operaționale. Știți prea bine, sunt vreo 300 de programe operaționale, deci analiza noastră va fi una uh, Uh, foarte complexă, dar uh, această analiză va fi, analiz- va fi demarată anul acesta și, bineînțeles, rezultatele ei vă vor parveni și dumneavoastră. Alte aspecte care au apărut. În primul și în primul rând, punctul 11. Și noi avem aceeași temere ca și dumneavoastră. Nu ne dorim ca toată, întreaga procedură să fie prea complicată și, bineînțeles, vrem să uh, Uh, evităm suprapunerile cu ciclul semestrului european. Deci ne vom asigura că nu există niciun fel de, uh, de suprapuneri între solicitările de reprogramare și uh, semestrul european. La nivel intern vom stabili uh, un calendar cât se poate de clar pe care îl vom uh, respecta în cazul în care se ajunge la concluzia că reprogramarea este necesară. În ceea ce privește articolul 14 acum, cred din nou că suntem cu toții de acord, și anume politicile bugetare afectează atât nivelul național cât și uh, cel uh, regional sau local. De asemenea, comportamentul autorităților locale și regionale are un efect asupra datoriei naționale și tocmai de aceea suntem de părere că toate nivelurile de guvernanță sunt, repre, sunt responsabile și, prin urmare, nu putem exclude de la respectarea acestor criterii anumite autorități. După aceea, în liniile noastre direct, viitoare n-am făcut uh, trimitere la Parlamentul European dintr-un motiv cât se poate de clar. Și anume, aceste linii directoare sunt o urmare a unei declarații uh, a Comisiei din decembrie 2014 care se referă la primele șase aliniate ale articolului 23 implicarea Parlamentului, care este foarte bine, bineînțeles foarte importantă, este, impli, este subliniată doar uh, Uh, în uh, aliniatele care urmează după, uh, după aceea. Deci n-am menționat în aceste linii directoare Parlamentul, tocmai pentru că ne-am ținut de declarația din decembrie 2014. Apoi, după cum știți bine, articolul 23 stabilește clar că um, serviciile Comisiei sunt obligate să informeze Parlamentul European și să poartă uh, Uh, un dialog constructiv cu Parlamentul European uh, în diferitele etape de punere în aplicare a acestui articol. Deci, iată, sunt absolut convins că Parlamentul European va mai avea posibilitatea să se exprime pe marginea uh, aplicării dispozițiilor articolului 23 și, bineînțeles, vom informa întotdeauna Parlamentul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! vom uh, analiza cu mare atenție politica Comisiei și așteptăm analizele dumneavoastră cu privire la diferitele state membre. Așteptăm uh, și vom analiza cu mare atenție maniera în care Comisia Europeană reflectă în uh, solicitărilor sale recomandările specifice. Acum vreau să-i dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președintă. S-a pus o întrebare foarte concretă referitoare la articolul 8. Reprezentantul Comisiei deja ne-a oferit câteva detalii în acest sens, dar în orice caz asta cere propria, exact Comisia atunci când vorbește despre articolul 23, ca întotdeauna să se ia în considerare părerea Consiliului și a statelor membre pentru orientările pentru aplicarea articolului 23. Vreau să mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Raportul rezultă în urma unui dialog pe care l-am avut în tot acest timp cu raportorii din umbră, pentru că întotdeauna am considerat că aplicarea macricondiționalității care derivă din articolul 23 și derivă dintr-o dezbatere foarte aprinsă din mandatul anterior, când a fost respins în unanimitate, practic, toate aceste lucruri au făcut necesita, necesară existența unui acord amplu în cadrul Comisiei. De aceea n-a fost dificil să găsim, nu, de fapt a fost dificil, spune domnul Blanco Lofel, să ajungem la acest răspuns, la această situație, pentru că am pornit de la niște divergențe foarte mari, dar asta am încercat să facem, să găsim calea echilibrului. Cred că asta și facem. Încă mai e nevoie de timp ca să se clarifice lucrurile, ca să se mai clarifice anumite îndoieli și, cum puteți constata, există o dispoziție, o deschidere a comisiei care ne facilitează lucrurile și le mulțumesc pentru asta. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru observații, pentru sugestii. Odată ce vom vedea și amendamentele. O să găs- încercăm să găsim niște puncte comuni pentru a ajunge la o formă cu care toată lumea să fie de acord și, sigur, vom urmări să ascultăm și poziția Comitetului Regiunilor, care recunoaște că propunerea este una echilibrată, dar, evident, mai sunt observații de făcut. Vom încerca, deci, să îmbunătățim acest raport al Parlamentului în ceea ce privește aplicarea articolului 23. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit, mulțumesc uh, secretariatului comisiei care mă ajută foarte mult și simplifică foarte mult sarcina. A fost o plăcere să lucrăm împreună și oricum avem o lună și jumătate ca să lucrăm cu toții, autorii de amendamente și toți împreună pentru a ajunge la un document mai bun. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru această discuție pozitivă și aș vrea să vă reamintesc că termenul limită pentru amendamentele pe acest raport este marți 19 mai la prânz. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume un schimb inițial de opinii pe un raport din propria inițiativă al Comisiei privind strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. Domnul Ivan Iacovcici este raportorul nostru. În iunie 2014 a venit o solicitare din partea Consiliului, în urma căruia Comisia a elaborat o comunicare referitoare la strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice împreună cu un plan de acțiune. Această strategie este a treia strategie macroregională UE și acoperă 8 țări. Jumătate dintre acestea sunt state membre UE, Croația, Grecia, Italia și Slovenia și jumătate sunt țări care au statut de candidat, Albania, Muntenegru și Serbia. și Bosnia-Herzegovina cu statut de posibil candidat. Obiectivul general al strategiei este promovarea prosperității socioeconomice în regiune prin creștere și crearea de locuri de muncă. Politica de coeziune UE va juca un rol important aici. Strategia urmărește de asemenea să îmbunătățească atractivitatea, competitivitatea și activitatea regiunilor, păstrând în același timp mediu și garantând existența unor ecosisteme echilibrate. Domnul Iacov Cici, raportorul nostru, ne va prezenta punctele sale de vedere pe acest raport. Avem raportor din umbră prezenți aici și reprezentanța ai Comisiei Europene. Începem prin a da cuvântul domnului Iacov Cici. Hvala vam Mulțumesc, doamnă președintă pentru această prezentare și pentru că îmi dați ocazia să îmi prezint punctele de vedere. Pentru început, vreau să vă spun că, după părerea mea, această inițiativă care vine de jos în sus, asta este o expresie destul de des folosită, dar vine ca o inițiativă a autorităților regionale și locale din 2010, a fost luată în discuție sub președinția italiană. În noiembrie a avut lansarea oficială aici în Bruxelles și cred că inițiativa pentru crearea acestei strategii pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice a fost foarte bine primită. A fost, este o strategie excelentă, bine primită de țările din Balcanii de Vest, care sunt fie candidate, fie posibil candidate pentru Uniunea Europeană. Ați menționat o serie de elemente interesante ale strategiei, pe care eu nu o să le repet, însă dați-mi voie să vă spun ce am constatat eu în cazul acestei strategii și sper să pot asculta și punctul de vedere al colegilor prezenți aici, astfel încât în iunie să avem o prima versiune a acestui raport după care așteptăm amendamentele membrilor pe durata verii și sperăm că până în octombrie, la prima sau a doua plenară de la Strasburg, vom reuși să votăm acest raport. Prin urmare, deja a avut loc o primă discuție la Strasburg cu o lună și jumătate în urmă. O discuție între noi, raportorii, și pot să spun că a fost o întâlnire utilă. Raportorii din umbră și cu mine ne-am întâlnit, am discutat subiectul, după care am avut o serie de reuniuni bilaterale cu raportorii din umbră pentru a discuta acest raport. Am avut o atmosferă bună în cadrul acestor discuții și cred că vom reuși să ajungem uh, la un consens între grupurile politice. Personal, eu mă consider a fi primul între egali, pentru că am onoarea de a redacta documentul alături de colegii mei. Și vreau să vă spun că am participat de trei ori la reuniunile COR, unde există un grup de lucru pentru strategia privind Marea Adriatică și Marea Ionică. Reuniunile au avut loc în Bruxelles, a fost discutat acest subiect și uh, în cadrul acestor reuniuni și-au exprimat dorința de a participa la elaborarea acestui raport. Am fost deja invitat să particip la o serie de întâlniri în cadrul cărora am discutat care sunt interesele regiunilor respective. Aș mai vrea să menționez că, în calitate de raportor, am participat la vizite efectuate în diferite țări. Am discutat cu primul ministru al Croației, evident eu fiind din Croația, cu domnul Giucanoviș din Muntenegru, domnul Ramo, domnul Vocece din Serbia și vreau să mulțumesc domnului Bocovici, unul dintre raportorii din umbră, care uh, urmează să ne faciliteze întâlnirea cu prim-ministrul sloven. Am discutat de asemenea aceste subiecte la diferite niveluri în Italia, inclusiv cu președintele regiunii Veneția Giulia, unde urmează să ne întoarcem pentru discuții suplimentare. La fel și în cazul Greciei, unde mă voi întâlni cu diferiți miniștri pentru a-mi prezenta punctul lor de vedere. Va avea loc și o conferință organizată în Grecia, în care subiectul principal va fi această strategie. Din păcate, Data acestei conferințe coincide cu data plenarei din Strasburg, așa că nu o să pot merge eu personal, dar cineva mă va reprezenta acolo. Ce pot spune în ceea ce privește strategia pentru regiunea Mării Adriatice și Ionice? A fost bine primită, există multe așteptări și sper că lucrurile vor evolua așa cum ne dorim și vom ajunge la soluții concrete pentru problemele care există pe diferite subiecte, drepturile omului, drepturile de bază și sper că vom putea aborda subiecte cum ar fi energia, transportul maritim, pescuitul și multe alte. Sper că aceste sugestii vor fi acceptate atât de către statele membre UE, deci care fac parte din strategie, cât și de statele candidate. Mulțumim pentru aceste detalii referitoare la pregătirea raportului, spune doamna președinte. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, domnul Rogovici, pentru început. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, kjer je predstavil kaj je a fost o prezentare foarte, foarte bună, cea făcută de către raportor. Domnia sa ne-a spus deja ce anume s-a făcut în, uh, deja în uh, domeniul acesta al strategiei pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. O regiune relativ mare, 70 de milioane de oameni. Italia, Croația, Slovenia și Grecia sunt statele membre care fac parte din această regiune și lor li se adaugă alte state precum Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, etc., etc. Deci, iată o zonă foarte, foarte mare. Um, diferențele între regiuni uh, sunt, de asemenea, foarte mari. Există regiuni dezvoltate care depășesc cu mult uh, media europeană, 120%, spre exemplu, și există regiuni care sunt cu sunt sub, uh, se situează sub uh, media europeană, cu vreo 30% chiar. Și rata șomajului este diferită în această regiune, de la 4 până la 17%. Există și insule prea puțin conectate și uh, aceste disparități generează o serie de probleme. Strategia demarează în același timp cu uh, noul uh, program de uh, cadru de finanțare și această strategie ar trebui să completeze până la urmă politica de coeziune. Ar trebui să promoveze colaborarea în această zonă. Până în momentul de față sau până nu de mult, cooperarea din această zonă nu era neapărat uh, una foarte bună, dar sperăm ca prin strategia noastră să ameliorăm situația. Vă spuneam deja că există o serie de provocări în uh, provocări de natură socială și economică, disparitățile trebuie să fie eliminate, dar mai există și alte provocări, spre exemplu în domeniul transportului, uh, există unele, unele porturi precum Rieca uh, și altele care ar putea fi folosite pentru a scurta căile maritime uh, pentru a conecta mai bine uh, zona de sud cu zona de nord a Europei. Din păcate, însă, infrastructura rutieră din zonă nu este una de natură a impulsiona dezvoltarea porturilor. Deci e nevoie de multe investiții. Mai apoi, uh, energia, sectorul energetic și aici trebuie să sprijinim interconectarea. Uh, Uniunea Europeană poate ajuta în acest sens. Furnizarea de gaze naturale este problematică în această parte a Europei. Uh, și mai există și alte aspecte legate de sectorul energetic și în același timp uh, uh, legate de problematica protejării mediului înconjurător. Mă refer, bineînțeles, la explorările de petrol din uh, Marea Adriatică și Marea Ionică. Există critici la adresa acestor activități de explorare. Mai există și alte probleme legate de faptul că Marea Adriatică este relativ închisă, Există probleme legate de apele reziduale netratate corespunzător, există probleme legate de deșeurile care sunt uh, aruncate în, uh, în mare, bineînțeles, uh, protecția mediului înconjurător este un aspect esențial în zonă. Zona este afectată de incendii, de pădure, de inundații și tocmai de aceea asistența internațională este necesară și în acest domeniu. vor trebui clarificări, uh, va trebui, uh, vor trebui clarificate o serie de probleme instituționale de asemenea. Corupția este în continuare o problemă, colaborarea între diferitele sectoare trebuie să fie îmbunătățite de asemenea și criminalitatea internațională este, este un flagel care afectează regiunea. Strategia este una complexă, nu implică noi uh, surse de finanțare, ci uh, accentuează uh, importanța unei mai bune colaborări în regiune. Iată o mare șansă pentru această parte a Europei, în special pentru acele state care încă nu sunt state membre ale Uniunii Europene. Cred că va trebui să analizăm cu mare atenție acest raport așa cum a spus deja raportorul. Avem nevoie de comentarii, de amendamente. Sper din tot sufletul că această strategie să fie adoptată în toamnă și uh, sper să transformăm în realitate aceste perspective. Mulțumim. Doamna Giofrida dorește să intervină? Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, doresc să subliniez faptul că sunt în totalitate de acord cu cele spuse de colegul Iacovcici, care îi mulțumesc pentru ceea ce face. Vorbim despre o strategie care pornește într-adevăr de jos în sus și trebuie să existe uh, partajarea obiectivelor la acest nivel. O strategie are rolul de a depăși Uh, limitele, granițele naționale și de a permite acțiuni la nivel transnațional și în funcție de teritorii și de caracteristicile structurale ale acestora. Iată, avem o strategie care are două mări ca numitor comun, Marea Adriatică și Marea Ionică. Evident, vorbim despre două mări bogate în resurse naturale, care au specificitățile lor, dar care, evident, pot să reprezinte și un obstacol pentru mobilitate și pentru dezvoltare. Așa cum a spus uh, antevorbitorul meu, în strategie sunt implicate peste 70 de milioane de persoane. Vorbeam de fapt despre trei strategii fundamentale cu care se confruntă Parlamentul și Comisia noastră și cred că această strategie este cu atât mai importantă cu cât reunește opt țări și ne oferă ocazia de a îmbunătăți relațiile dintre țările care fac parte din Uniunea Europeană și cele care nu sunt state membre. Prin urmare, strategia aceasta trebuie să reunească elementele pozitive, să permită partajarea bogățiilor acestor țări și să depășească punctele slabe, în special din punct de vedere al guvernării. Guvernarea acestei macroregiuni este deja conturat, există aceste comitete directoare și noi trebuie să indicăm care este drumul pe care trebuie să-l urmeze această strategie care reunește insule, bazine, regiuni, teritorii cu multe specificități, dar care, așa cum am spus, are și multe puncte slabe. Și de aceea cred că trebuie să identificăm aceste puncte slabe având în vedere principalele etape din două perspective, două obiective. În primul rând, după părerea mea, trebuie să identificăm care sunt aspectele care trebuie îmbunătățite, trebuie să uh, corectăm greșelile care există în prezent și care duc la pierderi și mă gândesc, de exemplu, la proiecte prin care să se corecteze și proiectele greșite în domeniul poluției, poluării mediului sau abuzului la nivelul construcțiilor, care um, au avut, sunt proiecte europene, dar care au avut și efecte negative. De exemplu, vă pot spune ceva ce cunosc personal. Uh, există pescari care adesea au de suferit de pe urma politicii de pescuit pentru că aceste lucruri sunt percepute ca niște restricționări de ei. Dar există și un aspect care ar putea să reprezinte un impuls creator. Impuls care trece, de exemplu, prin infrastructuri, legături, mari lucrări și, de asemenea, și aspecte care țin de cercetare și inovare. Regiunea macro-adriatico-ionică se va dezvolta pe baza unor piloni fundamentali, știm cu toții, și unul dintre cei mai importanți, după părerea mea, este cel care ține de creșterea albastră. Și în cadrul creșterii albastre mă gândesc și la stimulentul care poate veni în urma universităților, a institutelor de cercetare pentru domeniul maritim. Există politici de care ne ocupăm în fiecare zi, politici și politica de coeziune teritorială care are legătură cu toate aceste lucruri. Și am menționat și o intervenție care poate fi făcută în favoarea teritoriilor, care trebuie să dea dovadă de o mai mare capacitate de a răspunde în cazul catastrofelor, dezastrelor naturale. Există multe astfel de situații care afectează uh, țările Europei și de aceea trebuie să stimulăm studiul și evaluarea riscurilor, pentru că știm, știm foarte bine cât de importantă este prevenirea în acest domeniu. Dar sigur să nu uităm nici stimularea cercetării în domeniul energiei verzi regenerabile. Acestea reprezintă viitorul nostru și în industrie chiar. Mai există apoi partea care ține de transporturi, legătura dintre regiuni, pentru că, așa cum spuneam, există probleme de teritorialitate, există noi impulsuri care trebuie să fie date infrastructurilor, fără să se uite însă partea referitoare la network Trebuie să se facă legături dintre porturi și aeroporturi în cel mai bun și cel mai optim mod pentru a avea o rețea europeană eficientă a transporturilor. Nu intru în detalii în ceea ce privește transportul și dezvoltarea durabilă, pentru că avem de-a face cu uh, regiuni care sunt adevărate bijuterii, care doresc să se dezvolte pe baza turismului durabil Multe dintre bunurile care se regăsesc aici sunt recunoscute de UNESCO ca bunuri ale patrimoniului umanității. De aceea trebuie să încurajăm schimbul de bune practici, să implicăm și partea privată, pentru că, din păcate, strategia nu poate fi finanțată în totalitate, uh, nu are resurse proprii, dar nimeni nu spune că nu putem stimula și încuraja investițiile private strategia trebuie să fie comunicată pentru că este foarte important să prezentăm obiectivele finale ale acestei strategii pentru a ne asigura că ajungem la succesul pe care ne-l dorim. Prin urmare, sunt multe de făcut, uh, există toate ipotezele și toate mm, circumstanțele necesare pentru a ajunge la rezultatele bune, dar trebuie să avem o abordare integrată E imposibil să avem o astfel de strategie fără să existe o abordare integrată pe baza unei colaborări. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much. Extremely ambitious. Mulțumim uh, pentru acest schimb atât de ambițios de păreri. Doamna Toma și ce aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu, mi-e zadovoljstvo i čast što kao izvjestiteljica Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere deosebită și onoare să fiu raportor din umbră și să mă alătur colegilor în pregătirea raportului cu privire la noua strategie. O bună pregătire și implementarea strategiei ar putea avea un impact foarte favorabil asupra țărilor din zona mărilor Adriatice și ionică. Există patru piloni interconectați, deci progresul real se poate realiza numai dacă toți cei patru piloni sunt uh, aplicați în aceeași manieră calitativă. Trebuie să subliniem că planul de acțiune al Comisiei nu are caracter obligatoriu pentru țările participante și nici strategie, doar o propunere de a face progrese și de a conecta regiunile ionică și adriatică sunt propuneri în legătură cu utilizarea fondurilor existente. Iată de ce de cea mai mare importanță să fie informat publicul, factorii de interes, în legătură cu oportunitățile acestei strategii. Implementarea de succes a strategiei depinde în mare măsură de țările participante, de capacitatea lor de a absorbi fondurile existente. Unul dintre obiectivele cheie ar trebui să fie, prin urmare, formarea personalului pentru a asigura absorpția de fonduri și edificarea de capacitate instituțională. Al doilea pilon, delegarea regiunilor, e foarte important pentru că prevede diverse opțiuni pentru creștere și dezvoltare. Regiunea adiotică și ionică este foarte prost conectată în materie de transporturi, mai ales în comparație cu restul Europei. Vreau să vă spun că, de exemplu, dacă vreau să merg pe una dintre insule de la Zagreb, îmi trebuie cel puțin 9 ore și mă refer la insula mea de baștină. E mai ușor să ajung în Canada decât în orașul de unde vin. Iată de ce avem nevoie de investiții bine planificate în infrastructură. Rețelele energetice și de transport sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și socială. Suntem împotriva exploatării petrolului la Marea Adriatică. Forarea pentru petrol pune Hmm? în pericol turismul, una dintre industriile cele mai profitabile din economia croată. Ar putea periclita și sectorul pescuitului, care dă un număr semnificativ de locuri de muncă în întregul an. E cu atât mai important unde șansele de ocupare sunt limitate pe insule și în zonele de coastă. Mulțumim. Nu, îl văd pe domnul Papa Dimorius. Doamna Vana, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. I have to apologize. Mulțumesc. Din nou, scuze din partea raportorului din umbră, domnul Dan, care nu poate participa. Ar vrea să mă refer la aspectul cel mai important pentru grupul verzilor. Forarea pentru petrol în Marea Adriatică, despre care s-a vorbit. A exact, uh, existat, existat mai multe inițiative ale guvernului croat pentru Hmm, explorarea și exploatarea zăcăminților de petrol și niște câmpuri petroliere într-o manieră pripită și netransparentă. Există <clears throat> întrebări în suspensie, respectarea legislației naționale, lipsa dezbaterii publice și noi, ca vers, trebuie să spunem că, desigur, că punem pericol nu doar biodiversitatea marină, și ecosistemele, dar după cum s-a spus și sursele de venituri pentru milioane de oameni care trăiesc din turism și pescuit. Ne-am dorit în această strategie să existe o formulare foarte fermă împotriva unor astfel de acțiuni și hotărâri în legătură cu exploatarea zecămintelor de petrol. Sperăm că raportorul va fi receptiv la aceste propuneri, după cum s-a spus deja strategia trebuie să se bazeze pe cei patru piloni, creștere albastră, turism durabil, conectarea regiunilor și, mai puțin important, calitatea de mediu. Credem că forările petroliere ar pune totul în pericol. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, doamna D'Amato. Ringrazio anch'io. Îi mulțumesc și eu colegului nostru pentru acest prim schimb de opinii. Într-adevăr, este bine să avem o strategie uh, integrată care implică 70 de milioane de locuitori, țări din afara Uniunii Europene și uh, țări membre. Aștept proiectul de text pentru a putea să mă pronunț și eu mai concret, însă deocamdată pot să spun că cei patru piloni, conectarea regiunilor, calitatea mediului, a turismului și creșterea albastră sunt niște idei foarte bune și, ne, și trebuie să fie luate în considerare din perspectiva individuală și globală a statelor care fac parte. Trebuie să avem în vedere uh, durabilitatea protecției mediului și atunci când vorbim despre uh, structurile de rețea. Mă gândesc la TAP, mă gândesc la proiectul Tempa este o mare ocazie pe care o avem. Vom avea avize din partea altor șase comisii și pentru a asigura această transversalitate tematică, sper să pot participa și eu la acest raport. Există provocări pentru acest raport și, evident, și multe oportunități. De exemplu, reconversia, dezvoltarea alternativă, a teritoriilor noastre. Noi vom hotărâ care să fie direcția pe care o dăm acestui raport, ce fel de contribuții aducem prin întâlnirile și amendamentele pe care le oferim colegului nostru pentru a avea o colaborare plină și uh, pozitivă. And now... Mulțumim foarte mult, doamna Șoica. Șuița, de fapt. Mulțumesc. O să vă spun foarte deschis, am venit la ședința acestei comisii, Ne fiind membră, da? Sunt membră la Comisia de Afaceri Externe și Comisia de Mediu. Va trebui să scriu avizuri. Iată de ce am venit la această întâlnire. Ca să aud discuția dumneavoastră și apoi să-mi scriu propriul aviz. Domnul Iacov, ce și cu mine am cooperat bine de mulți ani. De când s-a înființat această regiune adriatică ionică. Mă așteptam poate la un document mai mănunțit astăzi, dar am auzit că urmează să se pregătească multe lucruri în continuare. Am receptat apelul colegii din Italia. Există totuși un document Există și comunicarea comisiei adresată Consiliului Parlamentului, CS și Comitetului Regiunilor. Există deja trei țări membre ale Uniunii Europene care sunt în acea regiune. Nu o să repet cei patru piloni, dar e un lucru care cred că Trebuie menționat aici fi necesar din cauza și anume migrația în zona Mării Mediterane, care mai devreme sau mai târziu o să ajungă și în Marea Ionică și în Marea Adriatică. Iată de ce ar trebui să se includă și în acest document. Cineva a spus că mările reprezintă sau au reprezentat obstacole în trecut, dar de fapt în zona Ionică și Adriatică, marea reprezenta o punte legătură. Poate că în prezent marea poate să pună și probleme, dar eu vin din sudul Croației, din Dubrovnik. Ca să mergi din Dubrovnik la Ravenna, oraș înfrățită, Trebuie să mergi pe la Zagreb, Ljubljana, Bologna și așa mai departe, în timp ce Ravena e de partea cealaltă a Adriaticei, în față cu Dubrovnik. E ceva pe care va trebui să ne concentrăm pe viitor, să permită o nouă creștere și crearea de locuri de muncă. Trebuie să avem o strategie, dar și mai mult trebuie să o punem în aplicare. Avem deja o strategie, un document strategic pe care ni l-a trimis Comisia, dar trebuie să trasăm sarcini concrete statelor membre, pentru că altfel această strategie nu va fi pusă în aplicare. După cum am spus, vin din Croația, din zona de coastă și trebuie să vă spun că în ce privește petrolul, în principiu, studiile nu sunt în favoarea petrolului. Nu ne pronunțăm împotrivă, ci împotriva modului în care a procedat actualul guvern croat, adică a început să facă aceste lucruri fără studii adecvate, fără să informeze publicul. Un studiu adecvat ar trebui să fie realizat ca să știm exact ce zăcăminte există pe fondul Maria Adriatice. Deci suntem în favoarea transparenței și în această situație concretă sunt de acord cu colegii și cu Verzi și cu doamna Tomașici, care a subliniat acest aspect ca fiind una dintre chestiunile cele mai importante în nordul Mării Adriatice. În ansamblu, aș vrea să subliniez că salut această discuție. Avem deja termene limită la comisiile noastre pentru <clears throat> redactarea avizurilor, dar cred că înainte de a scrie un aviz, trebuie să avem un proiect de strategie și apoi să prezentăm un aviz. Acum cred că prezentăm un aviz în legătură cu strategia comisiei. E nevoie de o mai bună coordonare. Președinte, mulțumesc pentru acest schimb de păreri în comisia noastră, am înțeles deja câte reuniuni s-au organizat, <clears throat> câți oameni sunt deja implicați și muncesc la acest raport din proprie inițiativă. Domnul Walter dorește să contribuie? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Cam cu trei ani în urmă un coleg care era pe vremea aceea membru al Parlamentului a inițiat această activitate care a dus la o dezbatere în legătură cu modul în care să se creeze o macro-regiune care se implice Mediterana occidentală. În concluziile de atunci, domnul Fonsi a spus că există unele rezerve și totuși în acest domeniu exista un interes clar eh, pentru multe regiuni care doreau să se ocupe de acest subiect. De... Cred că ar fi foarte interesant să mergem mai departe, să aprofundăm studiile și cooperarea în acest sens, exact așa cum se propune în această inițiativă extrem de interesante. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că ceea ce se întâmplă în această parte a lumii a, ne arată că viitorul Europei este în această regiune și că programele deocamdată nu sunt bine structurate și că fac foarte dificilă cooperarea aici. Un alt aspect, având în vedere că întotdeauna Comisia Europeană a fost oarecum sceptică în ceea ce privește proliferarea strategiilor macroregionale, cred că e bine să subliniem că dacă experiențele actuale au demonstrat și o fac, fac acest lucru, o plus valoare în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială, ar fi bine să continuăm în acest sens, să promovăm acest gen de cooperare și în alte regiuni. În orice caz, doamnă președintă, toate strategiile care pot contribui la generarea unei mai bune cooperări între regiuni reprezintă o idee bună. Trebuie să favorizăm proiecte care dinamizează economia regiunilor, lucru care este evident binevenit, fără însă să creștem poverile administrative și birocratice. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Mr. Valcarcel. Mulțumim, domnule Valcarcel. Acum, dacă nu mai sunt alte solicitări, din comisie, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamna președinte. A fost o rundă de discuție excelentă. Acum va trebui să vedem ce putem să adăugăm la acest raport. Cred că am văzut niște linii generale ce se întâmplă cu guvernanța, ce părere au oamenii despre cooperare. Dacă ne uităm la ce s-a realizat până în prezent, nu e mare lucru. Care e până la urmă rezultatul acestei uh, treceri în revistă? În raportul din proprie inițiativă, S-a încercat accelerarea progreselor în domeniu, să avem rezultate mai bune decât până în prezent cu instrumentele de care dispună. Așadar, în ce privește întreaga problema guvernanței, dacă vrem cu adevărat să existe cooperare, e nevoie de mai multă creativitate pentru cooperarea transfrontalieră. Am văzut în zona Baltică dintre primele zone în care s-a creat o astfel de cooperare, trebuie să se stabilească prioritățile. Nu poți să încep cu toate deodată, trebuie să încep cu ce să zicem, Marea Baltică s-a început cu curățarea mării, în primul rând. Cum a spus colegul Iacovcici, poluarea mării e o problemă când începi să te ocupi de o anumită problemă, poți să realizezi lucruri, dar trebuie să vezi dacă ești pregătit să adopți măsurile necesare, să te ocupi de acele probleme. Așa trebuie să organizăm de esența problemei, nu doar să discutăm, ci să spunem, vom face unele lucruri altfel de acum înainte. Dacă putem face acest lucru, putem avea o plusvaloare. Cred că se poate. Vreau să aud de la dumneavoastră să-mi spuneți cum credeți că se poate face. Și ceva ce spun și repet, mă îngrijorează faptul că nu sunt resurse uh, financiare suplimentare disponibile. Ce se întâmplă dacă optăm pentru macroregiuni? O să lăsăm uh, statele membre să-și bată capul cu regiunile. Și va fi ușor atunci pentru 2020. Dat wil zeggen, als u de Europa de EU-regio doet, dan kunnen we er regionaal beleid op doen. Nu există o soluție universală. Odată ce avem macroregiunile putem uita de celelalte. Nu, trebuie să vedem lucrurile mai în profunzime. Unde se vor obține rezultate? Ce disponibilități au identificat pentru a coopera și apoi ar exista un document bun cu o plus valoare. Asta mă interesează. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Iacov Ciș, dacă doriți să răspundeți, dar înainte să auzim poziția Comisiei Europene. Domnul Balete. Please, the floor is yours. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, ca să nu abuzez de timpul dumneavoastră, permiteți-mi doar să spun în primul rând că așteptăm cu interes raportul acesta care e în pregătire și dezbaterea din această după amiază <clears throat> dovedește faptul că acest raport va fi unul extrem de util și de interesant. Aș vrea doar să subliniez câteva lucruri. În primul rând, după cum s-a spus de către mai mulți membri ai Parlamentului din sală, că această strategie este rezultatul unei abordări de jos în sus. Planul de acțiune, <clears throat> care e parte integrantă al strategiei macro economice pentru această regiune, motivul pentru care factorii de interes, autorități naționale, regionale, locale, societatea civilă, toți factorii care au putut să fie <clears throat> reuniți într-o perioadă de aproximativ 10 luni, în 2013, început de 2014. Deci conținutul și cei patru piloni sunt rezultatul acestei consultări, care în baza <clears throat> învățămintelor de la strategia anterioară, s-a vorbit despre Marea Baltică, dar și cea de la Dunăre. Sunt importante să ne focalizăm pe patru piloni care au fost recunoscuți de factori de interes ca fiind cei mai importanți de cooperare între țări și regiuni ar duce la cea mai mare valoare adăugată. Economia albastră, conectarea regiunilor, rețele de transport și energie, calitatea mediului, uh, turism durabil. Acțiunile, așadar, care sunt incluse în planul de acțiune și proiecte <clears throat> sunt cu adevărat orientative, după cum s-a menționat. Sunt acțiuni orientative. Exemple de proiecte comune, mixte, de cooperare, dar cei patru piloni, cele opt țări au convenit să începe să se concentreze pe cei patru piloni în faza inițială și doar pe cei patru piloni. Deci focalizarea e extrem de importantă și sperăm că raportul va ajuta să consolideze această concentrare inițială și ca strategia să ducă la rezultate concrete. Al doilea lucru pe care aș dori să-l precizez este că e un moment de cotitură pentru această strategie. Suntem acum în faza în care trecem de la vorbe la fapte. Strategia s-a adoptat în toamna trecută la Consiliul European. A existat manifestarea de inaugurare în noiembrie în președinție italiană și de atunci am conlucrat strâns cu administrații naționale și regionale ca să înființăm structuri de guvernanță. Iată punctul de cotitură la care m-am referit. Nu e ușor, e nevoie de un efort din partea tuturor celor implicați, din partea tuturor actorilor, tocmai pentru a trece de la vorbe la fapte, pentru a înființa structurile de guvernanță <clears throat> care, într-adevăr, vor uh, duce la rezultate. Cele opt state participante sunt proprietarele strategiei guvernanța va fi la multiple niveluri, de autoritățile naționale, regionale și locale trebuie să se implice. <clears throat> Comisia până toate eforturile ca să continue să ajute și să dea coordonare strategică pentru strategii, dar în continuare proprietare sunt cele opt țări ele însele. În încheiere, așadar, după cum am spus, așteptăm cu nerăbdare să primim <clears throat> raportul care se va adopta în comisia dumneavoastră în luna iunie. Din câte am înțeles, vă stăm la dispoziție să vă ajutăm Should our contribution... în caz că va fi nevoie de ajutorul nostru și sperăm că acest raport va ajuta tocmai la acest moment important în mobilizarea administrațiilor naționale și regionale <clears throat> înspre faza de implementare a strategiei, astfel încât strategia, într-adevăr, să poată să înceapă să dea rezultate, să țină promisiunile, să răspundă așteptărilor și speranțelor create pe bună dreptate în regiuni. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Permiteți-mi să clarific ceva. Probabil că vom avea proiectul de aviz în luna iunie <clears throat> și va fi discutat la Comisia Regiu. Aprobarea va avea loc probabil luna iulie Asta doar să clarific calendarul. Domnul Iacov Cici acum. Președinte, uh, zahvaljujem se svima na Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru dezbaterea aceasta deosebit de interesantă. Vreau să-i mulțumesc și domnului Van Nistelrooy pentru întrebările adresate. Mai întâi de toate, permiteți-mi să explic câteva aspecte generale. Strategiile macroregionale ale Uniunii Europene au uh, un punct de plecare care se bazează pe uh, eliminarea posibilității uh, aplicării sau implementării unor noi acte legislative și, de asemenea, un alt aspect este uh, legat de uh, nuul oferit, uh, nuul uh, clar dat ca răspuns solicitărilor de finanțare suplimentară. Mi-aș dori ca regiunea să primească alte finanțe, dar iată, acestea sunt regulile și trebuie să le respectăm. Bineînțeles, noi putem încerca să schimbăm anumite lucruri. Spre exemplu, am putea să cerem o amendare a acestui punct de plecare în cazul în care îl considerăm a fi uh, imposibil de aplicat în acest context. Dar să revenim la tema în speță. 870 de milioane de oameni. Strategia aceasta este foarte importantă pentru partea de sud a Europei și în acest context trebuie să ținem cont de noi teme prioritare. Am vorbit deja despre posibilitatea includerii uh, subiectului migrației uh, în uh, raportul nostru. Este vorba despre migrația care afectează Grecia, dar și alte state implicate în această strategie. Deci, acest fenomen trebuie să fie inclus în dezbaterile noastre. Asta în ciuda faptului că cei patru piloni ai uh, strategiei nu includ migrația. Migrația trebuie să fie inclusă aici. Încă un lucru pe care vreau să-l subliniez. Strategia aceasta are o valoare adăugată enormă pentru că permite interconectarea statelor participante. Doamna Tomașici a vorbit uh, despre lucrul acesta. Uh, ai uh, mai mari șanse să ajungi repede, repeciori în Canada decât în vreunul dintre orașele din regiune. Spre exemplu, îmi amintesc că la un moment dat trebuia să merg la Pescara și a trebuit să zbor de la Zagreb la Roma și de la Roma mai apoi la Pescara, chiar dacă distanța dintre Pescara și Zagreb este de fapt de vreo 100 de kilometri. Deci, iată, există o mare problemă legată de interconectare în această regiune. Noi ne dorim ca acest coeficient de interconectare să crească și asta nu doar pentru statele membre ale Uniunii Europene, ci pentru toate statele participante. Marea Adriatică este localizată în așa fel încât să permită practic interconectarea. Orașele de pe coastă sunt deja conectate între ele, prin uh, intermediul uh, strategiei care a stat la baza, uh, de fapt, a strategiei acesteia pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. Sper din tot sufletul ca experiențele pozitive din trecut să fie crescute, să fie îmbunătățite prin intermediul acestei strategii care să folosească nu doar politica de coeziune, ci și alte instrumente financiare. Comisia Juncker și Banca Europeană de Investiții sunt și ele doritoare să se ralieze acestei strategii. Domnule Van Nistelrooy, vă rog să mă ascultați pentru că vă răspund la întrebare. Îmi cer scuze că vă, vă întrerup. Un aspect care este deosebit de important din punctul meu de vedere este reprezentat de, iată, disponibilitatea domnului uh, Katainen de a fi sincer. L-am întrebat expres dacă fondul Juncker va fi uh, deschis și acelor state care nu uh, sunt state membre, dar sunt participante la strategia despre care vorbim. Și răspunsul a fost foarte clar, da, dacă există un interes legitim din partea companiilor și a statelor. Deci, dacă companiile din, ce știu eu, Slovenia, Suedia, etc., sunt interesate de această regiune, atunci ele pot să investească în această regiune cu ajutorul fondurilor europene. Uh, Uh, un alt aspect uh, esențial este cel reprezentat de energiile regenerabile. Energia, hidroenergia este o resursă esențială în, acest, uh, în această zonă a Mării Adriatice și Mării Ionice. Această resursă poate fi folosită în special uh, că, iată, tot vorbim despre scăderea emisiilor de carbon și uh, creșterea aportului energiilor regenerabile la mixul energetic european. Uh, președintele Comisiei a fost uh, și, de asemenea, președintele BEI a fost, au fost întrebați cât se poate de clar dacă sunt dispuși să să financeze, să participe la investi investiții în această regiune, investiții de genul autostrăzii care să legea Trieste de uh, Atena sau uh, o altă investiție ar fi uh, acel gazoduct mm, sau un coridor feroviar sau modernizarea coridoarelor feroviare deja existente. Ei bine, iată, toate aceste subiecte vor fi incluse în acest raport. Și după cum vedeți, venim cu propuneri cât se poate de concrete care ne-au fost adresate nouă de către statele participante. În concluzie, dați-mi voie să spun următoarele. Vreau să fiu subcintă, bineînțeles, dar vreau să reacționez la problema foarte sensibilă a exploatării petrolului în Marea Adriatică. Ei bine, eu uh, sunt de obicei foarte direct. Nu cred că trebuie să fim precauți. Trebuie să spunem clar că ne facem, uh, că suntem îngrijorați de exploatările de petrol din această zonă. Dar să nu uităm că italienii deja exploatează petrolul în Marea Adriatică și asta de vreo 10 ani încoace. Dacă Italia o face, atunci, bineînțeles, se pune întrebarea de ce celălalt stat care ar avea posibilitatea să o facă, uh, n-are dreptul să o facă. Deci nu înțeleg poziția guvernului croat dat uh, fiind faptul că eu vin din una dintre regiunile turistice ale Croației, uh, nu pot decât să subliniez faptul că turismul este o sursă de venituri pentru atât de mulți oameni de pe coastă și includ aici și pescarii. Și tocmai de aceea cred că trebuie să găsim o poziție comună când vine vorba de, despre acest subiect. Cred că trebuie să transmitem mesaje cât se poate de clare când vine vorba despre exploatările petroliere, petroliere din Marea Adriatică. Nu cred că astfel de a, activități economice pot ele uh, în sine să fie neapărat uh, cele care vor garanta economia, uh, succesul economiei din regiune. Dar consider că mesajele trebuie să fie cât se poate de clare. Deci, vreau să vă mulțumesc tuturor, vreau să vă mulțumesc pentru comentarii și vreau să vă mai spun că secretariatul comisiei noastre va trimite în curând tuturor colegilor invita- invitații pentru o viitoare întâlnire. Mi-aș dori de asemenea să ne întâlnim sau o sugestie ar fi uh, să ne întâlnim la următoarea plenară de la Strasburg. Mulțumim, așteptăm uh, luna viitoare propunerea noastră de raport. Dezbaterea va fi una cu siguranță foarte interesantă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la ea și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Comisia pentru Transporturi trează un raport din propria uh, proprie inițiativă privind pachetul de mobilitate urbană, iar comisia noastră pregătește o aviz, un aviz pe tema aceasta. Prin acest pachet, uh, Comisia încearcă să promoveze un model mai durabil de mobilitate urbană. Schimbul de experiențe, promovarea cercetării, inovării, promovarea dialogului sunt toate părți integrante ale acestui pachet cu care vine Comisia Europeană. Dar astăzi raportul, raportorul nostru, domnul Valcarcel, va prezenta avizul Comisiei Regii pe tema acestei inițiative a Comisiei. Aveți cuvântul. Nuevamente, muchas gracias. Încă o dată, mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Cum bine știți, mobilitatea urbană este un subiect care se bucură de o mare atenție este foarte important pentru redresarea economică, respectând în același timp obiectivele pentru ora, orașele curate. Criza economică din Europa și criza din Ucraina ne situează într-un cadru care pare să uh, prejudicieze independența noastră economică, dezvoltarea regională, competitivitatea și eficacitatea astfel încât Europa nu va mai putea deveni mai competitivă sau autonomă. În acest sens, mobilitatea urbană se convertește într-un element cheie pentru că ne poate ajuta să reducem dependența energetică, să avem orașe mai curate și în același timp să avem o economie inovatoare care să genereze locul de muncă calitativ în Europa. Asta este ceea ce încerc să reflectez în acest aviz pe baza următoarelor puncte. Mobilitatea urbană durabilă este un element din ce în ce mai important în politica de coeziune, care se finanțează prin intermediul fondurilor federale. Ar fi bine să se efectueze o analiză cantitativă și calitativă cu privire la sprijinul politicii de coeziune pentru mobilitatea urbană, profitând de revizuirea la jumătatea intervalului a fondurilor structurale și de investiții UE. Este esențial ca toate orașele europene să dezvolte și să implementeze planuri de mobilitate și durabilitate urbană. Este important ca platforma Comisiei referitoare la planurile de mobilitate urbană care să, of- să ofere sprijine orașelor și regiunilor pentru implementarea planurilor de mobilitate urbană durabilă. Comisia, pe de altă parte, trebuie să coordoneze uh, planurile deja existente și să implementeze elemente cheie care să ajute orașele și autoritățile regionale, care sunt adevărații actori responsabili de dezvoltare și de implementarea acestor planuri. Și, în final, proiectele finanțiate pentru planul Juncker în acest domeniu trebuie să fie coordonate cu obiectivele și prioritățile mobilității urbane durabile. Acestea sunt liniile generale care se vor regăsi în avizul nostru și aș vrea să vă spun că mă interesează foarte mult părerile și observațiile dumneavoastră în acest sens. Sunt sigur de faptul că pozițiile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră de modificare vor ajuta la îmbunătățirea textului și vor duce la un aviz care să aibă un rol important de jucat în cadrul comisiei. Așa că, încă o dată, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să-mi prezint avizul. Vă mulțumesc. Acum dăm cuvântul raportorilor din umbră. Începe doamna Crel numele doamnei Smolcova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt raportoare din umbră, dar, din păcate, doamna Smolcova nu poate fi prezentă astăzi, așa că mi-a cerut să vin aici și să prezint uh, comentariile domniei sale. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru acest text de aviz. Din punctul nostru de vedere, mobilitatea urbană este esențială, este o temă esențială atât pentru cetățenii uh, care locuiesc în aceste orașe și care trebuie să se miște cumva, dar este o temă esențială și din punct de vedere economic, din punct de vedere al energiilor regenerabile, etc. Este de asemenea un aspect important, o temă importantă și în contextul combaterii schimbărilor climatice. De ce spun asta? Pentru că transportul are un aport uh, enorm la poluarea atmosferică și tocmai de aceea soluțiile durabile oferă șanse noi uh, luptei împotriva schimbărilor uh, climatice. Orașele în, în ziua de astăzi au mari probleme legate de sistemele lor de transport. Există tot fel de variante folosite. Știți prea bine, uneori vehiculele au voie să circule, alte ori nu, deci e nevoie de crearea unor noi sisteme de transport. Raportorul nostru din umbră își dorește să propună ca în contextul programării a acestor noi soluții urbane să fie implicați toți actorii importanți, toți uh, beneficiarii până la urmă. Spre exemplu, în cazul în care se decide construcția unei noi șosele, ar trebui să fie uh, consultați și pietonii și uh, cicliștii. Um, astfel de, un astfel de dialog este esențial pentru caracterul durabil. Doamna Smolkova salută platforma propusă de către Comisie, această platformă europeană și de, asem, de asemenea își dorește ca fondurile structurale să fie folosite la dezvoltarea unor noi sisteme de transport sau unor sisteme inteligente de transport. Raportarea noastră pune mare accent asupra constatării faptului că există deja o, anumite orașe inteligente, orașe care dețin astfel de sisteme de transport inteligent. Prin urmare, trebuie să învățăm din experiențele celor care deja au pus în aplicare soluții durabile. Această experiență ne-ar putea ajuta să organizăm pe viitor noi structuri, structuri durabile. Bineînțeles, doamna Smolcova îl va asista după puterile sale pe raportor în eforturile domniei sale. Mulțumim! Următorul raportor din umbră este doamna Vana, nu? Domnul Poreba, nu cred că e prezent. Domnule Iacovcici, doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în numele ALDE și voi fi foarte succint. Sunt de acord cu cei care au intervenit deja, nu are sens să intru în detaliu. Dar dați-mi voie să spun următorul lucru. În momentul în care vorbim despre mobilitate urbană, cred că ar trebui să accentuăm uh, importanța vehiculelor, vehicolelor ecologice. Prin urmare, sectorul public cel puțin la nivel de uh, urban, de regiuni urbane, ar trebui să fie mari lider la capitolul uh, folosirii eficiente a energiei. Un aspect mi se pare că nu a fost inclus în raport și mi se pare că e un, uh, un aspect care e important. Este vorba despre mobilitatea între orașe. În cazul uh, orașelor aflate în, aporta, în apropierea uh, granițelor. Uh, să vă dau un exemplu. Nova Gorița are două părți, o parte în Slovenia, o parte în, în Italia. Acest oraș este împărțit în două de graniță și există multe alte orașe de genul acesta în, în Europa și, prin urmare, și tipul acesta de orașe trebuie să fie inclus în raport. Mobilitatea transfrontalieră cred că trebuie să fie sprijinită sau măcar menționată în raportul uh, nostru. Domnul Jean, mulțumesc, doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest aviz și vreau să vorbesc, să fac un comentariu în calitate de primar al unui mic oraș. Uh, în contextul acesta al discuției cu privire la mobilitatea urbană, trebuie să nu uităm diversitatea și specificitatea orașelor, indiferent de dimensiunile lor. Eu sunt primar al unui oraș de 15.000 de locuitori și bineînțeles că necesitățile orașului nostru în materie de mobilitate urbană nu sunt aceleași cu cele pe care le au orașele uh, mult mai mari. Dacă soluțiile nu sunt aceleași, uh, toate, uh, deci tocmai pentru că soluțiile nu sunt aceleași, uh, Comisia Europeană nu trebuie să se limiteze la uh, a se concentra asupra marilor orașe, ci trebuie să se adreseze și micilor orașe. Și mai mult decât atât, orașele mici ar putea să se asocieze și, pornind de la obiective comune, ar trebui să stabilească strategii, programe de mobilitate urbană care mai apoi să uh, Uh, să poată fi uh, finanțate de către nivelul european. Dar când vine vorba despre transport uh, durabil, trebuie să ne întrebăm ce tipuri de transporturi sunt incluse aici. Trebuie să definim cât se poate de clar mobilitatea urbană, trebuie să spunem clar că e vorba de șosea, de fer- sectorul feroviar, etc., etc. De asemenea, uh, Uh, pe lângă această definiție clară, avem nevoie și de o încurajare a micilor orașe, care și ele au nevoie de soluții pentru îmbunătățirea mobilităților. Mulțumim, doamna D'Amato. Nu? Părerele eh, colega riguarda un... Avizul acesta se referă la un subiect foarte important pentru noi toți, și anume mobilitatea urbană durabilă. Multe puncte din aviz sunt interesante, în special faptul că diversele fonduri de coeziune, în special FESL, ar trebui să participe la finanțarea planurilor de mobilitate durabilă pentru orașe, regiuni și UE prin programe operaționale, susținând forme de transport urban curate, inovatoare, care să stimuleze uh, sistemul cu mai multe tipuri de transport și dezvoltarea regională. Mă refer la transporturile cu emisii Zero și alte programe similare. Avem nevoie, și aici sunt de acord cu colegul nostru, ca um, în revizuirea la jumătatea intervalului, comisia să facă o analiză cantitativă și calitativă. Foarte important. Calitativă pentru a vedea în ce măsură politica de coeziune sprijine politica de mobilitate urbană există riscul ca în cadrul uh, acestui concept de durabilitate să se ascundă proiecte puțin transparente care nu prea au de-a face cu această durabilitate eficientă și verde, ci mai degrabă sunt un business care s-a dovedit um, a avea și uh, infiltrații din partea criminalității organizate. Mă gândesc la TAF și la Expo și mi-ar plăcea să văd documentul propriu-zis, o să venim cu amendamente, dar aș vrea să se menționeze acel continuum teritoriale între centrele urbane și zonele periferice. Și, de asemenea, reconversia redresării urbane este foarte importantă. Acel urban sprawl, orașul difuz și construirea de mari zone periurbane, așa cum se întâmplă în Statele Unite și Australia, uh, pierzându-se astfel centrele istorice. Sunt niște lucruri foarte dăunătoare pentru Europa. Mulțumesc. Thank you. Now I see that Mr. Poreba is in the room. Văd că domnul Poreba ni s-a alăturat. Sunteți unul dintre raportorii din umbră, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am sosit în întârziere însă am participat la lucrările unei altei comisii în transport și de asta l-am ajuns mai repede. Dați-mi voie să prezint câteva puncte de vedere referitoare la acest raport. O să vorbesc în limba maternă în acest sens. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de aviz cred că a acoperit o serie de chestiuni într-un mod coerent și cuprinzător. Vorbim aici despre îmbunătățirea mobilității urbane. E un subiect care se discută deja de ceva vreme. Cetățenii sunt afectați de implicațiile negative. Ca membru a Comisiei de Transport, întotdeauna am o abordare pragmatică și întotdeauna susțin mobilitatea sustenabilă și multimodală. Orașele evoluează și există schimburi la nivelul stilului de viață, lucru care se regăsește și în transport. În ceea ce privește transportul urban și modelare, întotdeauna ne gândim la reducerea cererii. transportului privat și trecerea la transportul public. Nu vrem să eliminăm toate vehiculele personale, dar trebuie să existe totuși un transport uh, rațional crearea de alternative și transportul public reprezintă niște elemente foarte importante care ar trebui să fie gestionate de uh, cei care știu cel mai bine cum să abordeze această chestiune, pentru că fiecare oraș are propriile sale viziuni referitoare la transport. Uniunea Europeană, în cadrul mandatului său, poate însă oferi sprijin orașelor pentru găsirea unor soluții și sunt de acord cu domnul raportor că fondurile europene eh, structurale trebuie să participe la crearea de planuri pentru forme inovatoare de transport și o să încerc să depun amendamente în acest sens și să lucrez cu raportorul astfel încât să avem un document cât mai bun. Și acum domnul Hedman. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru început aș vrea să mulțumesc domnului raportor și vreau să subliniez că avem de-a face cu un document într-adevăr foarte bun. Sunt acoperite multe chestiuni care au fost discutate în comisia noastră și în alte comisii. Sigur că pot continua cu laudele, însă cred că ar trebui să menționăm un lucru. Raportorul ne-a tras atenția asupra inițiativei pentru crearea de locuri de muncă, ca parte a mobilității urbane durabile în orașe. Raportorul vorbește pentru, despre mediu, despre combustibil curat și despre armonizare. Vreau să revin la ce au spus antevorbitorii mei și să subliniez că această mobilitate urbană durabilă poate contribui la siguranța, creșterea siguranței rutiere. Lucru care merită luat în considerare. Prin soluții inovatoare, regiunile urbane pot deveni mai atrăgătoare. lucru care ar putea contribui la creșterea calității vieții, la uh, reconcilierea dintre viața familie, de familie și cea profesională, reducerea timpului de deplasare dinspre și înspre locuri de muncă, astfel încât oamenii să-și poată petrece mai mult timp cu familia. Aș vrea de asemenea să subliniez importanța accesibilității serviciilor de transport, mai ales atunci când vorbim despre persoane cu dizabilități. o să și propun niște modificări în acest sens. Uh, dar, uh, într-adevăr, e foarte bun acest aviz. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă regăsesc în acest text. atât din punct de vedere al conținutului, cât și în ceea ce privește legătura cu alte inițiative relevante din planul Juncker. Observație de ordin personal, dacă îmi permiteți. Nu sunt menționate bicicletele în acest document. Se menționează transportul public, Uh, iei autobuzul și îți lași bicicleta acasă. Dacă se întâmplă așa, din potrivă, în loc să devenim activi, devenim inactivi. Deci cred că ar trebui să aveți undeva un aliniat în care să vorbiți despre biciclete. Dacă vreți, pot să vă și prezint uh, Uh, un amendament în acest sens. E o contribuție din partea țărilor de jos uh, la un text foarte bun, pentru că știți că uh, noi avem mii și mii de biciclete cu care te deplasezi până într-un punct, după care iei trenul. și nu se consumă combustibil fosil deloc cu genul acesta de combinații. Mulțumesc, da, într-adevăr, este o sugestie cu care eu cel puțin sunt de acord. Ar trebui să încercăm și aici în Parlament. Domnul Van Miltenburg acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să îl liniștesc pe domnul Van Nistelrooy în calitate de raportor din umbră pentru Comisia Transport. Eu am văzut documentul de lucru al domnului raportor și se vorbește despre biciclete în mai multe locuri. Deci, fără îndoială, și bicicletele vor fi luate în considerare când se uh, vorbește despre transport durabil. Dar oricum eu altceva vreau să spun și anume cred că acest uh, proiect de avizie este unul foarte bun, mai ales acolo unde se subliniază relevanța planificării urbane pentru o orașe durabile. Este important să există posibilitatea de a acționa în mod uh, personalizat atunci când vorbim despre mobilitate. Orașele sunt cei mai buni parteneri pentru a ne spune cum să ajungem la această formă a durabilității mobilității urbane, folosind și, folosind și fondurile structurale europene. Acest element este clarificat în proiectul de aviz și din punct de vedere al subsidiarității trebuie să punem accentul pe orașele propriu-zise. În ceea ce privește punctul 8, unde se vorbește despre subsidiaritate și invităm Comisia Europeană să uh, elaboreze o serie de norme pentru accesul la zonele urbane și pentru ceea ce privește și în ceea ce privește transporturile. Aș vrea să știu la ce exact vă referiți cu acest aliniat sau paragraf 8? Investiții? Dacă da, sunt de acord, dar nu vorbim de norme abstracte la nivel european. Aș vrea explicație în acest sens din partea raportorului. Mulțumesc, domnul Polcec, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Um, Prezentul pan spravodaj považuji za velmi kvalitní. Dați-mi voie să mă pronunț și eu cu privire la avizul acesta. Vorbim despre un raport, despre un text calitativ și am doar două observații, ca și doamna Smolkova, mesajul pe care l-a transmis și doamna Krels. Sunt de acord că, într-adevăr, ar fi o idee bună să se introducă și o cerință conform căreia platforma europeană și grupul de experți europeni responsabili de mobilitatea urbană să includă și reprezentanții autorităților regionale și locale, în măsura în care aceștia pot reprezenta regiuni, arii, orașe de diferite dimensiuni. aceste platforme vor genera rezultate care uh, vor oferi un răspuns adevăratelor nevoi ale orașelor. Credem că pozițiile lor trebuie să fie luate în considerare și aș vrea să subliniez un aspect paradoxal care rezultă din raport. În orașe există mai mulți uh, Crește numărul persoanelor care se plasează pe jos sau pe bicicletă, dar asta poate duce la numărul de victime ale accidentelor rutiere. Trebuie să existe studii care să arate care sunt cauzele acestor accidente și care ar fi o soluție? Cum să reducem numărul victimelor pentru bicicliști, de exemplu? Dacă tot i-a menționat domnul Van Nistelrooy. Prin urmare, eu cred că trebuie să dăm dovadă de creativitate în soluțiile pe care le oferim. Și o a doua observație din partea mea Capacitățile de tranzit în transportul urban. Aici se creează o serie de probleme, poluare și așa mai departe. Cred că ar trebui să promovăm uh, modalități de ocolire a orașelor, să evităm cumva traficul de tranzit ar trebui să cerem orașelor să investească în infrastructuri care să permită um, eliminarea traficului de tranzit. Și comisia trebuie să se implice în acest sens, pentru că, într-adevăr, aceste proiecte de infrastructură sunt extrem de costisitoare. Lucrul acesta are legătură și cu punctul 7 și cu punctul 8, punctele 7 și 8 din text. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Valcarcel are cuvântul pentru a răspunde la observații sau pentru a vă prezenta propriile puncte de vedere. Îmi cer scuze, domnule Valcarcel, spune doamna președinte, dar am omis să dau cuvântul reprezentantului comisiei. Îmi cer scuze, îi dau cuvântul domnului Mans Lindberg, DigiMove. Yes. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mă bucur foarte mult că Comisia Regio merge în aceeași direcție cu acțiunile Comisiei și aș vrea să mulțumesc raportorului și coraportorului pentru munca depusă. Din punctul nostru de vedere, vă asigurăm că toate sugestiile sunt pertinente. După cum s-a subliniat deja, în ce privește politica de coeziune, în decembrie 2013, Comisia a prezentat pachetul de mobilitate urbană cu abordare SOP pentru a încuraja acțiuni la nivel european, național, regional pentru a face față actualelor provocări, politica de coaziune ar trebui și ar putea să fie utilizată pentru a transpune în acțiuni concrete pe teren. Nu există o cerință formală de a avea un plan durabil de mobilitate urbană pentru a primi sprijin de la Comisie. Cu toate acestea, <clears throat> s-a recomandat ferm statelor membre să utilizeze oportunități din sprijinul de politică de coeziune pentru a implementa aceste planuri de mobilitate urbană. Așadar, vă rog să fiți la curent cu faptul că s-a propus în multe țări să se elaboreze un astfel de plan de mobilitate urbană durabilă. Also mention something about, um... Nu știu dacă trebuie poate să vă spun ceva și despre this platform for... despre platforma, despre platforma legată de mobilitate urbană esențială pentru coordonarea proiectelor existente. Și învățămintele sunt disponibile la observatorul mobilității urbane pe pagina de internet cu acces public. Mulțumesc! Mulțumim și acum uh, domnul Valcarcel cu scuzele de rigoare. Mulțumesc, doamna președintă. O să încep mai degrabă cu sfârșitul și o să mă refer la întrebarea venită din partea domnului Milterbuch, care s-a referit la rolul Comisiei Europene și a orașelor europene. Evident că Comisia Europeană va fi responsabilă cu stabilirea de orientări generale. Și nu merg mai departe, dar fiindcă nimănui, uh, nimeni nu are niciun dubiu în acest sens orașele și regiunile sunt cele care au responsabilitatea de a elabora aceste planuri de mobilitate însă și Uniunea Europeană are rolul de a stabili niște linii directoare, niște orientări generale. Domnul Van Nistelrooy, eu nu sunt olandez, însă sunt în totalitate de acord cu sugestia pe care mi-ați făcut-o. Este vorba de o sugestie Uh, care se bucură de o bază solidă și nu o glumă. E foarte bine că v-ați referit la rolul pe care îl poate juca bicicleta în acest context al mobilității urbane. Și cred că este foarte important să avem în vedere acest element, ca și alte sugestii pe care le-am auzit pe durata acestei scurte dezbateri. Dacă dumneavoastră sunteți de acord. Uh, avem 13 puncte, multe dintre ele conțin sugestii care au fost făcute aici. Nu putem să le introducem pe toate pentru că există limite, nu doar de timp, dar și ca număr de cuvinte. De aceea nu putem include totul. Dar, așa sunt lucrurile, uh, dumneavoastră în intervențiile dumneavoastră mi-ați prezentat niște idei extrem de interesante care fără îndoială vor fi avute în vedere fiindcă uh, nu vor face decât să îmbogățească acest document, că până la urmă asta urmărim cu aceste discuții. Și cred că asta am încercat să facem cu toții în această după-amiază. Economia verde nu este o sintagmă care doar dă bine. Durabilitatea și aspectele care țin de protecția mediului Uh, nu sunt elemente incompatibile cu creșterea și dezvoltarea economică. Mai mult, cred că a fost uh, pe deplin demonstrat că economia și dezvoltarea economică reprezintă un uh, element important. Ele se bazează pe protecția mediului ca pilon important. Prin urmare, nu vorbim despre incompatibilitate, ci mai, departe, mai degrabă despre o interconexiune. Există aspecte referitoare la siguranța rutieră, care au fost menționate aici, și la concilierea vieții familiale cu viața profesională. Uh, mobilitatea durabilă are legătură cu ambele direcții, în mod foarte clar. Acestea fiind spuse, deci, Contribuțiile dumneavoastră le consider extrem de interesante și de aceea vreau să mulțumesc uh, celor care au intervenit, pentru că, așa cum am spus la început, nu vor face decât să îmbogățească textul pe care îl discutăm. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și la filmele acestei discuții. Vreau să vă spun care este termenul limită pentru amendamente. La prânz, miercuri, 13 mai. 13 mai la prânz, o zi de miercuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc așadar pentru dezbatere. Încheiem acest punct. S-a încheiat agenda pentru astăzi. Acum trecem la reuniunea coordonatorilor în spatele ușilor închise. Deci o să-i rog să rămână doar pe coordonatori și doar consilierii de politică.